Good morning, ladies and gentlemen. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Permiteți-mi să deschid cea de-a doua parte a întrunirii noastre. Am avut un quorum, așadar putem începe cu voturile. Uh, aveți cartelele de votare la voi? Cred că da. Primul vot vizează raportul nostru privind măsurile specifice pentru asistență pentru statele afectate de dezastre, catastrofe naturale. Discuțiile au fost numeroase pe acest dosar, am intrat și în uh, trialog cu Consiliul. În fine, în uh, săptămâna trecută am ajuns la soluția cea mai bună cu reprezentanții Consiliului și după atâtea discuții, ce am de spus cel mai important pentru toți membrii comisiei noastre este mulțumesc. Mulțumesc raportorilor, raportorilor din umbră și coordonatorilor grupurilor politice pentru sprijinul lor, pentru înțelegerea și uh, reacția extrem de promptă pe care au avut-o în decursul acestor discuții, astfel încât să putem răspunde rapid propunerilor din partea Consiliului. Așadar, am putut uh, să încheiem dosarul la timp înainte de vacanța de vară. Vă mulțumesc încă o dată pentru sprijinul și înțelegerea pe care, de care ați dat dovadă pentru importanța acestui dosar. Dacă raportorii din umbră doresc să adauge ceva, domnul Von? Da, vă mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, cred că cu toții am, uh, ne putem felicita de compromisul la care s-a ajuns între grupurile politice. Ușor nu a fost, dar am reușit. Și în uh, trialoguri, unde și dumneavoastră ați fost prezentă, uh, am reușit să convingem Consiliul să nu mai țină cu dinții de acel procent de 90% pe care și-l dorea. Până la urmă ne-am întâlnit undeva la jumătatea drumului cu Consiliul. Acordul la care s-a ajuns este unul bun, un compromis bun, realmente. Și cred că toți colegii din comisia noastră ar trebui să fie bucuroși de rezultat. Domnul Olbricht. este un exemplu clar că nu discutăm amănuntele tehnice, ci sistemul politicii de coeziune în general. Ori întrebarea care se pune este suntem gata să-l schimbăm sau să-l distrugem sau să-l folosim pentru scopurile cele bune. Uh, nevoile și dorințele italienilor ar uh, avea nevoie de fapt de o metodă specială, dar nu s-a putut cădea de acord în privința schimbării totale a sistemului. Avem practic o limită care până la urmă salvează sistemul fără a-l schimba în totalitate. Cred încă o dată că rezultatul este unul bun și merităm să ne felicităm. Mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu? Încă o dată Mulțumesc și putem trece la vot. E vorba despre uh, vot cu apel nominal, Răsp mm, simplu, da sau nu. Am deschis votul. And the vote is closed. Am închis votul. Avem majoritate de plină. Vă mulțumesc și felicitări! Continuăm acum cu cel de-al doilea vot din această dimineață. Este vorba despre votarea pe marginea raportului domnului Omarji, promovarea coeziunii și dezvoltării în regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene, punerea în aplicare articolului 349 din tratat. Domnule Omarji, doriți să spuneți câteva cuvinte? Nu? Așadar, trecem imediat la vot. Cu compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendament 28. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Agri 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge, dar nu sunt sigură. Se respinge. Compromisul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 35. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 40. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare electronică la amendamentul 40. Am deschis votul. Am închis votul. și se respinge într-adevăr. La un vot distanță. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9, pentru, împotrivă, abțineri,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 anul devine caduc. Și atunci mergem la compromisul 16 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendament 94 pe, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 95 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 96 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 97 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament Agri 12, pardon, devine caduc. Amendament 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 2, vot pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 3, pentru, împotrivă. A vot pe părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 3, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 99, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 4 devine caduc și Agri 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 15 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 23 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Verificare electronică la Agri 22, am deschis 23, mă scuzați, spune președinta. 23, vot electronic, am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Mă scuzați. Agri 26 devine caduc și sărim la compromisul 17. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 106, nu, ba da, 106 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm la amendamentul 106. Vot electronic, am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Vă rog să mă scuzați. Vă rog să ridicați mâna mai cu convingere. Compromisul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 111 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 112 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament 113 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 115 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 129 pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. La 129 deschid votul electronic. Închid votul și se adoptă. Compromisul 21 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 135 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 22 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Agri 13 acoperit de compromis, compromisul 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament 156 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Agri 25 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Verificare electronică la Agri 25. Am deschis votul. Pe care l-am închis și se respinge. 9 pentru, 15 împotrivă. Și cred că o abținere. Da, trebuie să stăm cu ochii pe ecran. Nu se poate afișa din nou. Amendament 157 și 158, identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 159 cu amendament oral. Se opune cineva amendamentului oral? Nu. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 167 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 26 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 181 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendament 183 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, cred. Trecem la 185 pentru, a nu, 186. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 28 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendament 192 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendament 193 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Amendament 194 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 196 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 197 pentru. A, nu, ă, devine caduc. Scuze, nu văd asta pe lista mea de votare.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 Compromisul 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament 216 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendament 219 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendament 220 devine caduc, 221, ba nu. Nu, deci 220. Amendamentul 220 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 221 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 222 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 223 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 228 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 230 30, 229, 230, 231 identice. Nu, 231 devine caduc. 229, 230 identice pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică la 229, 230. Am deschis votul. Am închis votul și se respinge. 232 a fost retras, 233 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare electronică la 233. pentru că s-a respins, da, aveți dreptate, îmi cer scuze. Trebuie să votăm 231 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și trecem la 230, nu, 232 a fost uh, retras, 233 pentru, împotrivă, abțineri, verificare. La 233 am deschis votul. Am închis votul și se adoptă. Compromisul 35. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 239 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 245, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 246, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 38, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 39, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 260 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 44 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendament 262 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 263 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 270. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 271 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 274 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 275 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 276 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 277 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 278 și 279 sunt identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 280 pentru, nu, devine caduc, 281 devine caduc și trecem acum la 282 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 283 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 284 este retras, 285 devine caduc, și 286 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 287 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 288 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 289 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 290 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 291 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 292 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 293 eh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 1 pentru, împotrivă, pentru abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2, pentru, împotrivă, abțineri, A, se adoptă. Amendamentul 14, pentru, și 14 și 15 sunt identice, pentru, împotrivă, abțineri abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotriva, abțineri, haideți să verificăm totuși. Amendamentul 18, verificăm electronic și votul e deschis. Se încheie votarea și este adoptat. Acum trecem la compromisul 4. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Este adoptat. Amendamentul 22 pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se adoptă. Nimeni nu vrea să verifice. Bun. Haideți să verificăm, pentru că eu nu sunt foarte sigură. Amendamentul 22. Haideți să verificăm. Acum votul electronic este deschis. Votul este închis și se adoptă. Amendamentul 23. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 24. Pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Agri B devine caduc, toate devin caduce până la final și acum trecem la votarea finală. Pe întregul text, votul electronic este deschis. Votul s-a încheiat și întregul raport este adoptat. Vedeți rezultatul. Deci, ne oprim aici cu voturile la Comisia Regii pe ziua de azi. Iar acum știți că am schimbat ordinea de zi. Aș vrea să dau cuvântul domnului Omerje, care vă va prezenta pe scurt rezultatele delegației Comisiei Regii în insulele Azore. Doamna președinte, mulțumesc. Aș uh, dori de asemenea să mulțumesc colegilor și pentru acest vot pentru, în favoarea regiunilor ultraperiferice și, într-adevăr, în insulele Azore, cu ocazia unei vizite de trei zile, am afirmat încă o dată sprijinul nostru constant din partea Comisiei Regii față de regiunile ultraperiferice. Și ne-am dorit ca această deplasare în insulele Asore să aprofundeze anumite aspecte specifice acestui teritoriu și specifice ansamblului regiunilor ultraperiferice. Și trebuie să vă spun că misiunea noastră a fost uh, dorită și așteptată de autorități și că a făcut obiectul unei uh, relatări foarte extinse în presa, presa națională, regională, în momentul vizitei. Înainte de a ajunge la conținut, aș vrea să mulțumesc tuturor colegilor pentru participare și pentru contribuțiile lor foarte constructive la această misiune precum și pentru atmosfera prietenoasă care a domnit de-a lungul întregii deplasări. Și vreau, de asemenea, să mulțumesc și tuturor uh, uh, colegilor de la grupurile politice, tehnicieni, interpreții, toți cei care au contribuit la reușita acestei misiuni. Și acum haideți să discutăm pe conținut. Știți că regiunile ultraperiferice tocmai au adoptat un memorandum memorandumul președinților regiunilor ultraperiferice. Acesta este un document politic care conține principalele doleanțe ale autorităților acestor regiuni. Și acest document de natură politică intervine la câteva luni după elaborarea de către Comisia Europeană a elaborarea, deci, strategiei pentru regiunile ultraperiferice. Și acest document, evident, apare și în momentul în care Comisia noastră tocmai a adoptat un raport în ceea ce privește punerea în aplicare a articolului 349, raport pe care tocmai l-ați votat în această dimineață, ceea ce înseamnă că ne aflăm într-un moment cheie într-un an deosebit de important pentru aceste regiuni ultraperiferice. Și deci, misiunea noastră, deplasarea noastră a intervenit exact la momentul potrivit. Și e evident că autoritățile din Asore așteptau din partea noastră anumite contribuții în ceea ce privește semnele de întrebare și aspectele subliniate în document. Un al doilea aspect. În regiunile ultraperiferice și mai ales în insula Asole, există o atenție deosebită în ceea ce privește discuțiile actuale referitoare la viitorul politicii regionale. Iar prima noastră întâlnire nu vreau evident să fac niciun fel de ranking al vizitelor noastre, pentru că au fost toate interesante și au fost toate importante. Dar cea mai importantă întâlnire la nivel politic cu președintele acestei regiuni a abordat tocmai aceste aspecte, iar delegația noastră a reținut din partea președintelui a regiunii Asore două mesaje esențiale ce au fost adresate comisiei noastre. Primul mesaj, evident, îngrijorarea față de menținerea unei adevărate politici regionale de solidaritate care să fie ancorată în principiul de solidaritate față de regiunile cele mai puțin dezvoltate din Europa și mai ales față de regiunile ultraperiferice. Un al doilea mesaj, care decurge de altfel din primul și care este și mai precis, e o îngrijorare care există în Asore referitor la riscul de modificare a politicii regionale, având în vedere multiplicarea diferitelor instrumente financiare. Iar președintele guvernului din Azore, de mai multe ori, a reiterat în fața noastră această îngrijorare. Iar în momentul în care am avut ocazia să-l întâlnesc uh, singur, mi-a spus ca aștepta din partea comisiei noastre să ne luptăm în uh, perioada după 2020, cel puțin pentru regiunile mai puțin dezvoltate, în așa fel încât să putem menține subvențiile. Asta nu înseamnă că insulele Azore, ca și regiunile ultraperiferice, ar, nu și-ar dori să existe aceste instrumente financiare ci înseamnă că trebuie să ținem seama de faptul că aceste instrumente financiare sunt mai puțin atrăgătoare pentru regiunile mai puțin dezvoltate și ultraperiferice, acele regiuni care se află departe de continent și acele regiuni care se află în miezul uh, procesului de mondializare, de globalizare. Iată deci mesajul principal transmis de către președintele Guvernului Regional. Apoi am avut ocazia să facem câteva vizite care ne-au permis să înțelegem un punct, și anume că fondurile europene sunt bine utilizate, foarte bine utilizate în regiunile ultraperiferice și că aceste regiuni foarte repede s-au încadrat în ceea ce am definit noi la ultimul uh, la ultima uh, analiză și anume o concentrare tematică a fondurilor orientată înspre cercetare, inovație și dezvoltare. Și astfel am reușit să multiplicăm vizitele și am reușit să vedem că există o adevărată dinamică pentru a fructifica avantajele acestor regiuni. Ceea ce am spus este că vorbim aici despre regiuni ultraperiferice, în continuare cu un anumit handicap. E adevărat, e adevărat că aceste regiuni suferă de uh, îndepărtare și de anumite caracteristici specifice la nivel geografic. Dar ce putem spune este că geografia pentru insulele Azore reprezintă de asemenea și o, un principalul avantaj al acestui teritoriu, pentru că geografia plasează insulele în inima Atlanticului, în miezul Atlanticului, deci într-o poziție geostrategică, cu un avantaj geoeconomic considerabil, care trebuie fructificat. Și am văzut că în porturi există astfel de proiecte care visează acest obiectiv, și anume geografia este avantajul, avantajul și o biodiversitate extraordinară. Geografia înseamnă de asemenea și o țară vulcanică care astăzi are o parte importantă de energie regenerabilă prin geotermie și care poate tinde înspre un obiectiv de autonomie de plină la nivel energetic. Geografia înseamnă de asemenea și faptul că ești o insulă și ai posibilitatea să fructifici astfel economia albastră, maritimă. Și mai mult decât atât, geografia înseamnă toate aceste lucruri la oaltă. Și am încercat să găsim câteva elemente concrete în așa fel încât insulele Azore să poată, împreună cu alte regiuni ultraperiferice, să devină lider în anumite programe europene uh, în beneficiul regiunilor ultraperiferice europene, nu numai franceze, ci europene în general. Mă gândesc, spre exemplu, la tot ceea ce uh, se referă la vulcanologie, la geotermie. Am văzut la universitate că există un adevărat uh, cluster de excelență care um, trebuie să fie pus în rețea cu universități din Italia, cu centre de cercetare din Italia, care se confruntă cu riscuri uh, seismice asemănătoare. Uh, cu uh, universitățile din insulele Canare. De asemenea, exact același risc există și acolo. Deci e un fel de parteneriat în care toată lumea are de câștigat pentru aceste regiuni ultraperiferice, dar nu numai, ci pentru întreaga Uniunea Europeană. Acum, cu acestea fiind spuse, în momentul în care mergem în regiunile ultraperiferice, Cred că ar fi bine ca în programul de vizită să fim în măsură să vedem și dificultățile cu care se confruntă aceste țări, dificultăți considerabile, pentru că cifrele, indicatorii pe care îi avem în dosarele noastre ne demonstrează că există o rată a șomajului foarte importantă, mult mai importantă comparativ cu media europeană. Ne arată că există o rată a sărăciei deosebit de importantă, o serie întreagă de uh, luminițe roșii care se aprind pe anumite aspecte, pe anumite dosare. Ori noi poate n-am perceput neapărat foarte bine acest lucru din vizită. Deci, într-adevăr, trebuie să ne dăm seama că aceste programe operative sunt puse în aplicare cu niște obiective conforme cu ceea ce ne-am dorit inițial care să ne permită să atingem nivelul de performanță dorit. Dar, în același timp, e bine să fii și în măsură să înțelegi concret dificultățile, pentru că nu mi-aș dori ca aceste misiuni viitoare în uh, regiunile ultraperiferice să fie uh, niște misiuni înșelătoare, în care să vrem doar să dovedim că uh, totul se face cum scrie la carte și că uh, uităm uneori uh, și dificultățile care pot exista. Deci sunt convins că membrii delegației noastre, în toate vizitele pe care le-am făcut, s-au gândit și la dificultăți. Spre exemplu, problema dispariției cotelor uh, de lapte, care în insulele Azore, ca și în alte regiuni, creează un anumit număr de probleme. Probleme pe care comisia noastră va trebui să le uh, rezolve sau cel puțin să vină cu propuneri către Comisia Agri în acest sens. Deci, putem spune că misiunea noastră a fost una deosebit de interesantă, fructuoasă și sunt convins că în munca noastră viitoare, în favoarea regiunilor ultraperiferice, vom integra și învățămintele trase în urma acestei misiuni. Mulțumesc! Thank you, thank you very... Mulțumim! Următorul vorbitor. Doamna Rodriguez. Vreau să intervin acum pentru că la ora 10 mai am o întâlnire. Mai întâi vrem să le mulțumim uh, colegilor noștri care au fost în insulele Azore. Eu provin din Madeira, dar cunosc problemele din Azore sunt lucruri importante pentru mine și există o chestiune esențială aici, și anume traficul. În regiunile noastre, problema este complicată. Costurile sunt foarte mari, transportul este foarte scump, de pildă în Madeira. Suntem incapabili să fim uh, competitivi, cum a spus și domnul Omarge. Mulțumim pentru contribuțiile colegilor Există și documente finale privind strategia UE pentru aceste regiuni și sper că vom putea contribui noi înșine. Îmi pare rău, dar am altă întâlnire. Doamna Crel acum. Nu pot decât să mă alătur celor doi colegi, mai ales în ceea ce privește mulțumirile pentru colegii noștri, secretariat, dar vreau să fac două observații. Am fost surprins plăcută de faptul că insulele Azore, care nu sunt într-o situație chiar bună, dar care, ă, spre deosebire de continent, au reușit să depășească bine criza financiară și economică, au reușit să atingă din nou o creștere economică și au un șomaj mai mic decât multe alte regiuni din Portugalia. Este un succes uh, pe care l-au uh, înregistrat uh, Azorele, dar la care au contribuit desigur și fondurile structurale. Apoi, în insulele Azore, deci noi am fost doar în două, pe două insule, dar peste tot dai peste steagul albastru cu steluțele galbene. Deci este foarte des folosit și trebuie evidențiat acest lucru, faptul că Multe fonduri, dintre, multe dintre fondurile europene contribuie la dezvoltarea în insule. Ce m-a iritat puțin, comunicarea în acest domeniu nu este atât de fericită cum ne-am fi dorit. Am fost, de pildă, la o creșă. Proiectul era minunat. Probabil că multe comune și-ar dori o astfel de creșă înființată cu fonduri europene și uh, directoarea știa acest lucru, însă nu știa exact câți bani se folosiseră acolo din fondurile europene și e păcat. Pentru că, cred eu, este vorba de un proiect uh, într-o zonă rezidențială, un proiect foarte vizibil pentru toți acei oameni care folosesc serviciile creșei, dar care nu știu pentru ce și care e legătura cu Europa. Și e păcat, zic eu. Mi-aș dori uh, ca în uh, rapoartele noastre finale să rugăm să se comunice mai bine și mai limpede. Un alt exemplu, am vizitat și un uh, centru tehnologic care a provocat tot iritări. Doamna care ne-a prezentat centrul a povestit, a îndrugit multe acolo, îndrugat, adăugat foarte multe, dar care nu a putut da foarte multe detalii la, uh, legate de proveniența banilor. De exemplu, uh, ea nu știa câte locuri noi de muncă s-au creat odată cu înființarea acelui centru. Ea nu înțelesese întrebarea noastră și ne-a răspuns uh, că s-au înființat patru posturi în uh, administrație. Deci ea nu știa, nu avea o vedere de ansamblu. Deci cred că încă lipsește, ne lipsește o strategie de comunicare. Și când am stat de vorbă cu reprezentanții primăriei de acolo, Am fost criticați uh, clar. Europa ar fi vină, de vină pentru infrastructura deficitară din insulele Azore. Deci acolo încă mai există frecușuri. Și dacă se folosesc atât de mulți bani, fonduri pentru o zonă autonomă, atunci cred că ar fi rezonabil să se investească mai mult în comunicare, astfel încât lucrurile să nu fie doar afișate pe acele plăcuțe, ci să ajungă chiar în conștiința oamenilor. Oamenii să fie uh, dispuși să se solidarizeze cu Uniunea Europeană, iar acea solidaritate să fie folosită activ. Și toate aceste uh, lucruri pozitive pe care le-au descris și domnul uh, Omarje uh, ar trebui însă să aibă alte rezultate în conștiința oamenilor de acolo. Pentru că încă nu se întâmplă așa. Mulțumesc și acum domnul Vaughan, aveți cuvântul. Mulțumesc. Vreau și eu să vreau și eu să-i mulțumesc domnului G. A fost o deplasare foarte bună. Am fost foarte ocupați, nu am avut uh, prea multe ocazii să vedem uh, care e cultura locală, doar seara am băut puțină bere. Uh, se uh, finanț- am vizitat și o școală și o uh, bibliotecă, dar există și alte uh, Um, zone economice finanțate cu bani europene. Am um, vizitat un centru economic, un port, deci se folosesc banii europeni și pentru prosperitatea economică. Însă ce m-a surprins pe mine, deocamdată prognoza este uh, oarecum orientată către uh, intrări și nu către rezultate. Deci trebuie văzut cum putem conștientiza regiunile ce vor face în ceea ce privește rezultate, comunicarea rezultatelor. Uh, trebuie să ne concentrăm mai mult pe performanțe și rezultate și trebuie astfel să demonstrăm câte locuri noi de muncă s-au creat. Uh, trebuie să vedem care sunt oportunitățile noi care au fost create astfel pentru ca uh, lucrurile să fie mult mai ușor transmise către populație. O serie de proiecte sunt cofinanțate, însă există acolo o marjă de 5% în multe eh, dintre proiectele pe care le-am eh, văzut noi și care ne-au fost prezentate. Deci trebuie să ne asigurăm că acele proiecte sunt și durabile, nu eh, se încheie imediat. Ce m-a mai surprins, nu numai în școală vizitată, ci și în alte locuri, mulți dintre beneficiari uh, nu sunt exact conștienți de impact impactul finanțării europene și de amănuntele acestei eh, contribuții financiare, care au fost proiectele susținute și cred că e important și pentru noi. Uh, um, referendum pe Brexit din, din anul trecut uh, e un exemplu bun. Foarte, foarte mulți dintre beneficiari nici nu uh, știu că acele proiecte în care sunt implicați sunt, sunt finanțate de Uniunea Europeană. Și aici nu vorbesc doar despre Azore și alte regiuni periferice, trebuie să uh, investim mai mult în comunicare și să explicăm că sunt fonduri europene acolo. Mulțumesc, doamna Malecici, acum. Mulțumesc, vreau să mulțumesc tuturor colegilor și domnului Omarge, care a condus delegația noastră. A fost o experiență excelentă. Am putut vedea lucrurile la fața locului, dar împărtășesc opinia antevorbitorilor. E o problemă legată de prezentarea rezultatelor uh, la nivelul beneficiarilor finali. Peste tot unde am, întreb, unde am întrebat care sunt rezultatele pe care vor să le atingă, nu ni s-a oferit un răspuns. Mai ales uh, în acea bibliotecă adăpostită de o clădire foarte mare construită în mijlocul insulei. Și ei nu au uh, reușit să ne explice cum intenționează să folosească spațiul enorm și care este abordarea uh, pe insulă și ce își dorește guvernul în ansamblu. Am fost surprinsă să văd, atunci când am, uh, am fost plăcut surprinsă când am stat de vorbă cu președintele, ne-au spus că au avut în ultimii ani creștere economică, în jur de 10-11%, ceea ce e o rată de creștere foarte mare. Practic ne-au spus că ei nu au niciun fel de probleme de condiționalități macroeconomice. Practic, Uniunea Europeană le oferă sprijin astfel încât ei să-și îmbunătățească situația. La nivel strategic, de asemenea, am uh, stat de vorbă cu domnia sa despre chestiuni legate de politicile de coeziune. A fost de acord că, deși nu are probleme macroeconomice, totodată împărtășea părerea noastră că nu este bine ca politicile de coeziune să fie legate de toate aceste principii actuale. Am discutat despre viitor și am vrut să aflăm de la ei, eh, din practică, ce cred ei despre viitorul politicilor de coeziune. Au spus, la rândul lor, că și-ar dori reguli similare, însă că vor schimbări, modificări în ceea ce privește legătura cu politicile economice. Mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Fan Nistelrooy. Ați vrut să spuneți ceva? Eu nu am fost eh, în eh, membru în delegație. Voi uh, lua cuvântul ceva mai târziu. Domnul Iacovici, mulțumesc. Și eu vreau să îi mulțumesc domnului Omagei pentru că a condus perfect delegația. Sunt de acord cu cele spuse până acum. Cred că a fost interesant să ne gândim la cum uh, vom lucra la vizibilitate. Și ultima remarcă legată de uh, părerea primarului care s-a referit și la disparități, a, vrut, a spus că vrea să se investească bani în infrastructura rutieră, poate asta e dorința lui, însă ă, poate că nu există o legătură cu intențiile noastre, ce am vrut noi să ă, punem în practică până în 2020. Sunt de acord cu colegii care au spus că trebuie, cum aș exprima eu, trebuie să ne concentrăm mai mult pe rezultate. Eu am fost surprins să văd că uh, sprijinim infrastructura de bază, însă cred că depinde de statele membre să-și asume răspunderea la nivel local și regional, uh, la nivel de municipalitate. Cred că uh, nu este foarte înțelept să continuăm finanțarea pentru tot felul de creșe și grădințe. Cred că aici ar trebui să fie responsabilitatea statelor membre și ale actorilor interesați și nu responsabilitatea Uniunii Europene. Aici apar legăturile cu strategia 2020 și se pot uh, afecta succesele acestei uh, strategii. Este răspunderea noastră, fiind membri ai Parlamentului European, să creăm un cadru bun pentru perioada de după 2020 și asta nu doar pentru că oamenii au, și-au uh, exprimat dorința lor ca noi să ne uh, conformăm dorințelor lor. Mulțumesc și acum domnul Panisteroi. Mulțumesc și eu. Cred că ar fi înțelept să mergem uh, odată nu cred că ar fi prea înțelept să te duci odată pe mandat în insula Azore, e o picătură într-un ocean. Ce spun oamenii de acolo. Deci noi investim în ei, dar le permitem să vadă, vederea, să vadă o imagine de ansamblu. Le oferim o infrastructură bună și atât sau ar fi mai bine să-i și implicăm? Bun, există un obiectiv întins pe 3, 4, poate 10 ani câteodată și câteodată acele obiective se ratează dar ideea nu ajunge în conștiința oamenilor, în sufletul oamenilor. Deci comunicarea nu reușește, în sensul că nu reușim să atragem aliați de partea noastră la nivel local, cu care să pot sta de vorbă despre progresele lor și despre impactul politicilor noastre. E bine că vom avea ocazia în iunie la următoarele dezbateri, așa cum sper eu, să vorbim despre raportul Buda, în care se vorbește mai mult despre vizibilitate, despre ceea ce putem face noi. La EPP am pregătit un raport care va fi publicat în iunie, care se spune că trebuie să lăsăm steaua să strălucească în momentul în care facturile sunt plătite de Uniunea Europeană, originea fondurilor e uitată. Ă, primarii nu mai comunică aceste lucruri mai departe. Deci e vorba de o comunicare la mai multe niveluri. Statele membre pur și simplu nu vorbesc despre rezultatele obținute și începem să ne vinuim reciproc. Nu știu exact cum se poate rezolva problema asta, dar e nevoie de acțiuni. Poate Comisia va veni cu un plan de acțiuni. El e anunțat, așa cum se, s-a făcut și în cazul politicilor de coeziune. Dar, bun, poate că va urma o abordare diferită. Vă mulțumesc pentru prilejul uh, de a aborda imaginea de ansamblu. Mulțumesc, poate că vom reveni asupra celorlalți dosar mai târziu. Mulțumesc! Mulțumesc pentru discuție. Mulțumim domnului G. pentru raport. Acesta este un exemplu pentru cât de colorată este politica de coeziune în întreaga Europa. Pentru noi la Comisia Regii e important să căpătăm o impresie proprie cu privire la diferitele regiuni. Aștept cu nerăbdare dezbaterile viitoare și deciziile viitoare la Comisia Regii. Vă mulțumim foarte mult. Sunt impresionată, nu ați avut decât două zile la dispoziție și ați vizitat două insule și atât de multe locuri și proiecte. Este incredibil. Cum ați reușit să faceți toate aceste lucruri? Dar, cu siguranță, a fost o misiune încununată de succes a Comisiei Regii și vă mulțumim. Bun, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Am lucrat la avizul privind raportul Comisiei de Buget, care se referă la poziția Parlamentului privind CFM post-2020. Am început să redactăm avizul Astăzi vom avea un schimb de opinii cu domnul Von, care este raportorul nostru eh, pe acest eh, aviz. L-aș invita acum pe domnul Von să înainteze proiectul de aviz până la următoarea întâlnire, 19-20 iunie. Astăzi vom avea doar un schimb de opinii și acum dau cuvântul domnului Von. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Următorul CFM va fi atât de important pentru noi, pentru că vor fi politicile, uh, dar uh, e nevoie și de un buget pentru acele politici. De ce e important? Cred că a fost o idee bună pentru noi să avem un schimb de opinie înainte ca eu să pun lucrurile pe hârtie. Vreau să văd care sunt viziunile colegilor în diferite domenii. Sunt foarte multe domenii pe care trebuie să discutăm în această comisie. Sper că vor putea fi incluse în proiectul de uh, aviz pe care îl voi prezenta la următoarea reuniune, așa cum ați spus. Deci sunt mai multe chestiuni eh, despre care voiam să vorbesc cu colegii. De pildă, eh, mărimea, amploarea bugetului, mărimea bugetului. Ca de obicei, când se vorbește despre CFM, există eh, un conflict între țările net contributoare și celelalte. Suntem pregătiți însă pentru așa ceva. Vor vestea proastă este că Regatul Unit avea o contribuție de peste 10%. Deci următorul CFM va fi mai mic și va trebui să acceptăm un buget mai mic. Sau vom accepta acest lucru sau trebuie să acceptăm sau, sau trebuie să acceptăm o creștere a contribuției statelor membre? Pentru că dacă nu vrem să micșorăm bugetul general, atunci trebuie să apară contribuții mai mari. Trebuie să vedem care sunt sursele. Deci Comisia de Buget uh, discută de mult despre uh, o creștere a resurselor proprii, contribuțiilor proprii în partea statelor membre. Deci asta este o chestiune delicată despre care trebuie să vorbim. A doua chestiune, alocarea către politicile de coeziune în sine. Care sunt sumele pe care vor primi? Ultima dată au fost reduse substanțial bugetele pentru poliție de comisie. Trebuie să fim pregătiți pentru așa ceva. Trebuie să luptăm pe, de, pe altă parte pentru poliție de coeziune la modul general. Vor fi oameni în comisie și în altă parte care uh, nu vor dori să păstreze sau vor, vor dori să păstreze sumele respective. Deci trebuie să uh, uh, renunțăm mai mult la granturi și să trecem la alt fel de surse de finanțare, de exemplu împrumuturi și așa mai departe. Trebuie să vedem care sunt pachetele și uh, trebuie să vedem care uh, va fi perioada următorului CFM și care uh, va fi cea finală. O tot șapte ani ca în trecut sau o vom, o vom schimba? Practic, suntem dispuși să, să acceptăm uh, alt sistem, 5 plus 5, de exemplu? Pentru că în trecut nu au existat alinieri între diferitele perioade uh, perioada de finanțare a politicilor de coeziune și CFM, erau niște uh, diferențe acolo. Cât de flexibil poate fi următorul CFM sau cât de dispuși suntem să avem un CFM flexibil? Uh, poate că e nevoie de o flexibilitate atunci când anumite domenii sunt subfinanțate și atunci trebuie să mutăm sume de la un domeniu la altul. Uh, trebuie văzut cum vor fi finanțate politicile de coeziune în perioada curentă. Și trebuie văzut unde s-au dus banii atunci când uh, s-au făcut economii la politicile de coeziune. Deci trebuie să vedem cum e această flexibilitate asigurată, dar totodată trebuie să urmărim să nu se mai taie bani pur și simplu de la politicile de coeziune în mod nejustificat. Apoi, ce se va întâmpla cu domeniile subfinanțate? S-a întâmplat acest lucru la mod general. Deci ce se va întâmpla cu sumele care vor lipsi? Uh, banii care nu sunt cheltuiți se întorc la bugetul central sau se întorc în statele membre? Ce se întâmplă acest lucru? Uh, și aceste lucruri trebuie examinate mm, cu privire la viitorul CFM. Alte lucruri mai specifice, simplificarea, politicilor de coeziune, am vorbit mereu despre asta. Totdeauna e nevoie de discuții legate de simplificare, simplificarea bugetului european, simplificarea politicilor de coeziune, de asemenea. Trebuie să vorbim despre N plus 1, N plus 2, N plus 3, nu? Sunt persoane și m-am întâlnit uh, m-am întâlnit cu reprezentanții Curții de Conturi care nu știu exact cum e structura asta. Ei vor N plus mai mult decât N plus 1. Vrem să ne întoarcem la sistemul N plus 2 sau ce trebuie făcut acolo? Alții vor spune că nu e bine așa. Deci trebuie să ne prezentăm viziunea noastră asupra acestui sistem. Și mai sunt tot seuiul de chestiuni specifice politicilor de co- coeziune. Aș vrea să mă opresc aici, dar trebuie să vedem cum vor fi structurile curente, vreau să le includ în avizul nostru și acum vreau să dau uh, prilejul colegilor să vină cu opiniile lor și să vedem cum le putem include în acel proiect de aviz. Mulțumesc, doamna președinte. Thank you. Thank you very much. Uh... Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Avem raportorii din umbră prezent. Da? Doamna Tomașici. Doriți să interveniți dumneavoastră, domnul Van Nistelrooy? Da. Nu știm când va sosi CFM-ul. Deci noi vom continua cu cum scrie la carte. Întâi discutăm CFM și apoi problemele de coeziune. Raportul referitor la acest lucru. Deci, raportul ar trebui să fie gata la sfârșitul acestui an și după aceea CFM. Deci, Comisia Europeană ar trebui să fie supusă unor presiuni din partea Parlamentului să vină cu o soluție, pentru că uh, Altfel, totul se amână în 2018-2019, an electoral. Și așa cum a spus și noastră, mai e și Brexitul. Deci s-ar putea ca lucrurile să fie și mai dificile atunci. Și uh, problemele financiare să fie aprofundate atunci. Deci, e foarte important să spunem, da, haideți să ne grăbim. Europa are nevoie de uh, viteză pentru acest uh, FM, CFM. Acesta e mesajul central. Cu cât mai așteptăm mai mult, cu atât problemele vor fi mai mari. Un al doilea lucru. Raportul Vestfal. În ceea ce privește diferitele elemente. Noi am uh, înaintat punctele noastre cheie, dar mai general, aș dori să spun că dacă nu avem posibilitatea de a discuta despre coeziune ca atare în această etapă de dezvoltare a Europei, în care observăm că integrarea este un pic uh, susținută de către fondurile de coeziune, așa fel încât să preluăm anumite regiuni, anumite țări, atunci multe rezultate în noile state membre, mai ales după perioada comunistă, poate n-ar fi existat. Noi am venit cu competențe, cu sprijin pentru a explica cum trebuie organizate lucrurile la nivel local, regional. Am organizat discuții cu factorii interesați, am adus un nivel de multiguvernanță. Așa că v-ați referit la elementele principale din uh, tratatul nostru. Coeziunea este un scop ca atare al Uniunii Europene. Și, în acest sens, trebuie să, să respingem ideea unei uh, Europe cu trei viteze. O Europa uh, rapidă, care obține totul. Și sunt câteva țări așa. Unii, a doua Europa, cei care vin și urmează din, pe primii și a treia Europa, cei care nu țin pasul. Și uitați-vă, apoi vin chinezii și sunt gata să cumpere, cum ar fi portul din uh, uh, Grecia, din uh, din Pireus. Deci eu cred eu că în acest sens coeziunea trebuie să fie în continuare o prioritate de vârf și să oglindească Uh, acest lucru și să se oglindească acest lucru și în CFM, pentru că dacă CFM-ul este reorganizat în funcție de noi priorități și spunem, bun, nu știu, migrație, frontiere externe, securitate, creștere, ocupare, facem un ranking acolo. Dar ai nevoie și de o abordare mai largă, pentru că multe din aceste scopuri sunt, de fapt, susținute prin politici de coeziune. Deci, asta e o realizare extraordinară pe care am reușit să o avem în actualul CFM. Și ne aflăm la mijlocul său. Deci dacă cineva trebuie să demonstreze rezultatele obținute până acum, păi e vorba de comisia noastră. Noi suntem comisia care poate veni uh, cu rezultate vizibile, împreună cu Comisia pentru Ocupare, Cultură, și așa mai departe. Deci noi putem demonstra acest lucru. Nu e o chestiune tehnică, ci o chestiune de principii. Și o a treia observație, dacă e să ne uităm la situația țărilor de jos, ca să iau exemplu țării mele, guvernul nostru nu susține neapărat politicile de coeziune, ca atare, dar eu cred în continuare că e vorba de un mecanism, de un instrument foarte important pentru a obține, spre exemplu, mai multă specializare, pentru utilizarea competențelor în multe domenii, cum ar fi în agricultură și multe alte lucruri, oricare ar fi ele. Și astfel, prin împărtășirea informațiilor și prin utilizarea fondurilor europene, poți să susții obținerea de rezultate. E foarte importantă coeziunea, un instrument cheie. E logic ca uneori să crezi că da, cel care câștigă ia toată miza, dar nu cred că e bine așa în toate cazurile. Trebuie să oferim oamenilor capacitățile de a se dezvolta într-o economie susținută de TIC și deci să ne dăm seama că există o legătură foarte puternică între Orizont 2020, cercetare, inovare și cooperare teritorială regională. Pentru că dimensiunea teritorială nu trebuie uitată, am lucrat pe ea în ultimii ani. Deci cred eu că s-ar putea să avem și mai mult sprijin decât cel la care ne așteptăm atunci când vom face legătura între politici, CFM și regiuni și coeziune. A little bit the harsh uh, reality in, in the economy. And, and there, there our... E ceva deosebit de important pentru economie și deci trebuie să ne dăm seama că specializarea inteligentă e ceva ce poate fi utilizat în orice caz pe care îl susținem. Și dacă ne concentrăm pe teme, e un lucru important. Săptămâna aceasta există la Helsinki o conferință foarte importantă organizată de Comisia Europeană tocmai pe acest subiect. Pe specializare inteligentă, pe regiuni inteligente, pe vizibilitatea Uniunii Europene ca atare. Și acest tip de dezbatere, cred eu că s-ar putea să fie unul din elementele de succes în dezbaterile noastre referitor la coeziune. Și atunci, cu ce venim? Ne putem pune întrebarea, venim numai cu plicuri pline de bani sau vrem să avem într-adevăr o agendă de lucru? Deci, iată, o observație deocamdată. Așa că haideți să să ne grăbim și să înregistrăm rezultate. Mulțumesc, doamna Tomašić. Kohezijska politika e ca o structură politică posljednjih nekoliko desetljeća în ultimii, ultimele decenii, acesta a fost instrumentul principal pentru realizarea obiectivelor. Bineînțeles, și în legătură cu obiectivele concrete din tratate. După 2020, politicile de coeziune ar trebui să contribuie la realizarea acelorași obiective. Nimic nu ar trebui să slăbească politicile de coeziune, nici Brexitul. Și asta nici prin uh, realocarea unor fonduri. Știți că există eforturi mari la planificarea uh, bugetelor, au existat probleme care au dus uh, la fenomenul de backlogging, s-au blocat bani în perioadele de finanțare, în, uh, în viitor s-ar putea ajunge la situații similare cu cele întâlnite în 2014-2020 și asta ne-ar putea împiedica creșterea. Trebuie să găsim soluții noi înainte de finalizarea CMF. Procesul legislativ aferent ar trebui să fie încheiat cât mai repede, astfel încât să putem începe uh, discuția cu privire la următorul mandat, deci de la 1 ianuarie 2020, apoi uh, să discutăm și despre datoriile acumulate. Și consolidarea fiscală importantă, stabilitatea fiscală, continuitatea regulilor ar putea uh, duce la o eficientizare a cheltuielilor. Și asta este și întrebarea sau rugămintea către Comisie. Trebuie să se schimbe toate regulile aferente, mai ales când vine vorba de cheltuielile publice, care transmit multe mesaje și acum. Raportorii din umbră, câteva cuvinte despre acest prim schimb de opinii. Mai întâi vreau să vă mulțumesc pentru întreaga listă de puncte principale pe care le-ați menționat în prezentarea dumneavoastră. Susțin pe deplin această abordare și chiar sunt convinsă că dacă avem mai puțin bani pe viitor, mă gândesc că poate vom găsi o altă cale pentru a avea resurse proprii pentru Uniunea Europeană, o cale diferită. Dar probabil că la un moment dat vom avea mai, puțin, mai puține fonduri de redistribuit pentru diferite politici. Și atunci, dacă avem mai puține fonduri, atunci trebuie să țintim foarte bine prioritățile principale ale Uniunii. Și e foarte important să țintim creștere, dezvoltare, com competitivitatea economiei, contribuția la schimbările, reducerea schimbărilor climatice, eficiența energetică, eficiența resurselor, uh, flexibilitate pe buget pentru viitorul CFM, în așa fel încât să fim în măsură să facem fața provocărilor pe viitor. Unele le cunoaștem deja acum și e clar că trebuie să prevedem anumite fonduri în CFM pentru uh, migrație, pentru securitatea la frontierele externe, pentru securanța cetățenilor europene. Asta e realitatea și nu putem să evităm asta. Dar sunt de părere că parte din aceste abordări pot fi incluse în viitoarele noastre politici Uh, pentru că întreaga experiență din politica de coeziune demonstrează că e vorba de una dintre acele politici care poate într-adevăr să vină în întâmpinarea provocărilor cu care se confruntă Uniunea Europeană. Și dacă avem un CFM suficient de flexibil și o politică de coeziune suficient de flexibilă, putem face față acestor provocări și le putem rezolva. Eu cred de asemenea că trebuie să susținem și prioritățile subliniate de semestrul european. Și e clar că există o legătură între politica de coeziune și semestrul european, mai ales în țările cu recomandări specifice de țară în semestrul european, și experiența cu condiționalitatea exante pentru uh, diferite politici sau, nu știu, un nou model de legătură între, pe de o parte, dezvoltarea economică a statului membru respectiv și sprijinul acordat pentru politica de coeziune din partea Uniunii Europene. Sunt pe deplin de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește simplificarea, flexibilitatea și aș vrea să mai adaug ceva și în ceea ce privește sinergiile. foarte important să găsim echilibrul acela între această politică și celelalte instrumente ale Uniunii. În cazul fondurilor structurale, fonduri pentru investiții strategice și diferite alte instrumente financiare, fără să pierdem din vedere ținta noastră și a politicii de coeziune. Însă e clar că trebuie să fim mai flexibili, mai creativi și să ținem seama de eventualele uh, dezvoltări viitoare ale acestor instrumente. Acum, în ceea ce privește durata CFM-ului, poate că a venit momentul să modificăm durata. Poate că ar trebui să avem o formulă 5 uh, plus 5 în așa fel încât să avem ocazia să revizuim acest CFM la jumătate de mandat, lucru care ne va da și posibilitatea să facem față adevăratelor provocări cu care ne se confruntă unui mânea. Așa că sunt gata să vă susțin și mă bucur de faptul că ne uităm înspre același obiectiv. Și acum are cuvântul doamna Damato, ca și următoarea portor din umbră. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președinte! Și pe noi ne interesează foarte mult perioada de după 2020 și situația Regatului Unit. Pentru că trebuie să ieșim din această situație dificilă și e clar că trebuie să prevedem eventual un nou scenariu. Deși negocierile propriu-zis pe Brexit nici măcar încă n-au început. E clar că trebuie găsită o soluție între Regatul Unit și Uniunea Europeană, o soluție care să fie în interesul reciproc și mai ales în interesul cetățenilor. Și pentru asta va trebui să ne asigurăm că politica de coeziune nu este prima victimă a Brexitului. Bugetul pentru coeziunea economică și teritorială nu poate fi redus sau să fie utilizat, așa cum se întâmplă în momentul acesta, în acest mandat, deci utilizat pe niște lucruri care nu au nimic de a face cu coeziunea, reforme structurale sau EFSI. Ei bine, alianța noastră pentru a apăra politica de coeziune, alianța noastră cu Comitetul Regiunilor, este un pas foarte bun înainte. Salut acest lucru! Și la regii, de-abia am adoptat bun, cu anumite dificultăți, un raport referitor la viitorul politicii de coeziune. Și e clar că în plen poate vom avea dificultăți. Însă trebuie, din capul locului, să explicăm că o cofinanțare din partea regiunilor sau a guvernelor naționale trebuie să fie exclusă din calculul deficitului. Și am să-i rog pe colegi să dea dovadă de curaj. ar trebui să avem curajul de a critica macrocondiționalitatea. Ar trebui să avem curajul să apărăm uh, scopurile și principiile conținute în tratate. Ar trebui să denunțăm situațiile absurde, pentru că nu putem să cerem cetățenilor să adere la un proiect uh, care nu este coerent. Deci, E clar că nu ne dorim un fel de sucursal a planului Juncker, plin de instrumente financiare. Nu, ar trebui să ne concentrăm pe politica de coeziune care să fie mai credibilă, mai eficientă, mai aproape de vocația sa inițială și să financeze proiecte care să fie într-adevăr realizate în statele membre. Așteptăm cu nerăbdare proiectul de raport al colegului uh, nostru și să sperăm că vom colabora în mod foarte productiv. Mulțumesc și acum domnul Omarje. Mulțumesc. Vreau și eu să intervin ca și raportor din umbră pentru Stânga Unită Europeană și vreau să vă, să-i mulțumesc lui Derek Vogan pentru prezentarea sa. Sunt multe puncte asupra cărora suntem de acord. Bun, mai sunt și altele asupra cărora avem divergențe de opinii. Mai întâi, ne aflăm într-un moment în care ansamblul politicilor europene sunt sub semnul întrebării. Și politica de coeziune, după perioada 2020, în noul context financiar, va fi pusă sub semnul întrebării, având în vedere Brexitul. Și îmi pun și eu întrebare: cum anume viitorul politicii de coeziune și uh, comparativ cu celelalte politici ale Uniunii Europene, mă întreb oare nu cumva e cea mai atacată în modul cel mai nedrept, în timp ce aceasta este politica ce a reușit să atenueze în regiuni efectele uh, crizei din 2008, criza, efecte foarte um, pregnante care au distrus sectoarele economice productive și de, au distrus ocuparea. Ei bine, politica de coeziune este cea care a atenuat efectele acordurilor de liber schimb și acordurilor comerciale internaționale. Și atunci mă întreb, de ce această politică e așa de atacată? Eu cred că trebuie să ne punem și noi cu toții această întrebare. Grupul nostru e de părere că politica de coeziune trebuie să fie în continuare ceea ce a fost încă de la bun început, prin esență, o politică de solidaritate. Pentru că nu sunt alte politici de solidaritate. Politica de coeziune egal politică de solidaritate. Și așa cum a spus și colega noastră D'Amato, dacă o tot schimbăm și o tot denaturăm prin multiplicarea acestor instrumente financiare, pe de o parte, și prin transformarea acestei, de politici, acestei politici de coeziune ca un fel de variabilă de ajustare pentru semestrul european și pentru recomandările specifice de țară, Păi atunci nu o să mai rămână nimic din această mare politică de coeziune. Așa că trebuie să afirmăm încă o dată principiile de bază. Să continuăm să ne opunem, așa cum am făcut până în prezent, uh, față de condiționalitățile macroeconomice, care, de fapt, subminează politica de coeziune am dat dovadă de un pic de curaj, nu prea mult, dar un pic totuși, în momentul în care am avut dialogul structurat. Însă acum, haideți să avem curajul mandatului nostru și să continuăm să ne afirmăm poziția în așa fel încât să pregătim cea mai bună negociere cu putința pentru viitorul cadru financiar uh, multianual pentru perioada de după 2020, fără de care nu o să mai avem niciun altă posibilitate decât să amintim tuturor unde se află incoerențele, unde se află contradicțiile. Și apoi, trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește ce se întâmplă la Consiliul European. Pentru că până la urmă nimeni nu poate ști încotro se va um, înclina balanța. Țările care beneficiază de coeziune vor avea de câștigat sau în aceste vremuri de criză, în aceste vremuri în care toate politicile sunt puse sub semnul întrebării, uh, Brexit, uh, alegeri în mai multe țări și așa mai departe, nu cumva balanța va înclina către renaționalizare. O renaționalizare mai uh, amplă a politicilor și o repunere în cauză a politicilor esențiale. Gândiți-vă la PAC, o, o treime din buget, politica de coeziune, altă treime din buget. Ce facem? Vom accepta aceste renaționalizări? Deci, noi, membrii Comisiei Regii, trebuie să fim gata pentru luptă. Trebuie să fim gata să ne asumăm uh, curajul Uh, și în votul din plenar, așa cum uh, va avea loc un vot săptămâna viitoare, foarte important, așa cum spunea Roza D'Amato, în ceea ce privește calculul datoriei. Și în fine, stimată doamne președinte, politica de coeziune este tot timpul criticată și asta pe nedrept. Dar, pe de altă parte, se face în permanență apel la politica de coeziune pentru a răspunde a noi și noi obiective legate de noi și noi uh, provocări și crize. Ori și dacă nu uh, intervine politica de coeziune, atunci nu mai intervine nimeni. Gândiți-vă la criza migranților. Dar, pentru noi, cei mai rău și mai rău este faptul că politica de coeziune devine astăzi o modalitate de a pune pe picioare reforme structurale pe care nu le vrem în ruptul capului și care nu fac decât să împingă țările europene în prăpastie. Trebuie să fim gata de luptă și să fim gata să apărăm politica de coeziune ca o politică de securitate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamna Bresu are cuvântul. Presidente, eu eh, qui eh, cercherei soprattutto di... Vă mulțumesc, doamnă președinte. Deocamdată voi încerca doar să abordez chestiunea cadrului financiar multianual. Pentru că în privința importanței coeziunii, tocmai ce a fost adoptat un raport, evident trebuie să batem fierul cât e cald, dar lucrurile sunt clare. Eu cred că trebuie să ne precizăm poziția în privința viitorului CFM. Sunt în asentimentul dumneavoastră, doamnă președinte. Într-adevăr, ar trebui să ajungem la 5 plus 5. Și astfel să să și scurtăm și să și lungim perioada în același timp. pentru strategii să lungim, dar acolo unde este nevoie de rapiditate, să avem posibilitatea să acționăm mai rapid. Uh, cer în mod oficial Comisiei Europene să ne pună la dispoziție un cadru statistic din care să reiasă clar cum va fi afectată politica de coeziune de către Brexit. Pentru că, clar, și cheltuielile vor scădea. și apoi și uh, media venitului european uh, va fi cu siguranță afectată de Brexit. Deci vă rugăm Comisia așadar să ne pună la dispoziție un tabel statistic în ceea ce privește politica de coeziune în perioada post-Brexit. În cadrul CFM va trebui de asemenea, bineînțeles, să mm, luăm în calcul acordurile cu Regatul Unit și uh, modificările în ceea ce privește plățile pentru perioada post-Brexit, într-o onorare a angajamentelor precedente. Dar, iarăși, totul are de-a face cu negocierile uh, privind Brexitul. Trebuie să apărăm politica de coeziune în uh, cadrul acestui buget, Obiectivele sunt importante. Se poate vorbi despre politica comună de apărare și toate aceste idei lansate în ultima vreme. Însă, resursele mm, sunt mm, insuficiente pentru aceste proiecte și în plus mm, tot, pentru toate aceste proiecte banii au fost luați din altă parte și în special de la politica de coeziune. Apoi, resursele proprii și toată tematica care are de-a face cu acestea trebuie să nu uh, fie luate de, de pe umerii uh, cetățenilor europeni. Până la urmă e vorba despre protejarea Uniunii Europene însăși împotriva unor condiții de piață în exteriorul UE care mult prea adesea sunt uh, incorrecte, să zic așa. E vorba de um, state care oferă ajutoare de stat unor uh, întreprinderi când nu ar trebui să o facă și apoi gândiți-vă și la fiscalitate. Oricum, e clar, nu trebuie să fie o povară pentru cetățeni, ci pentru Europa să fie o modalitate de a-și apăra propriile interese. Și reglementarea lumii financiare este esențială. Aceste resurse trebuie să provină din resurse proprii și nu să fie Uh, bani furați, practic, de la politici esențiale, atât de importante. Deci apărarea politicii de coeziune este esențială. Trebuie să spunem că vrem într-adevăr mai multe resurse, însă că aceste resurse suplimentare trebuie găsite. și asta prin intermediul resurselor proprii și prin uh, transferuri de bani în uh, cadrul bugetar actual. Pentru că e clar că odată cu ieșirea Regatului Unit și bugetul va avea de suferit. Deci în privința CFM uh, trebuie să punem întrebarea clar și de altfel mă adresez colegului Von Evident că PAC va întâmpina probleme. Dar trebuie să vedem ce se întâmplă, de unde se iau bani pentru a fi injectați în altă parte. Deci, încă o dată, resursele proprii trebuie să fie clare, dar să fie făcute în așa fel lucrurile încât povara fiscală să nu crească pentru cetățenii europeni. În a... Și în același timp nici nu trebuie să... Deci trebuie să ne apărăm uh, interesele esențiale, dar fără a mări povara de pe umerii cetățenilor europeni. În ceea ce privește combaterea um, schimbărilor climatice, uh, trebuie să rezistăm și uh, la dumpingul de mediu, dacă mă pot exprima așa. Sper ca statele membre și cetățenii europeni să ni se alăture în această abordare. Trebuie, eu voi continua să apăr coeziunea, însă e clar că avem nevoie și de politici suplimentare care să și beneficieze de finanțare suplimentară. Pentru că altfel există marele risc ca toate aceste politici să fie făcute pe spezele politicii de coeziune. Oricum vom putea aborda această chestiune când intrăm în discuțiile de fond, însă e clar, politica de coeziune trebuie regândită, date fiind toate crizele din ultimii ani, dar în niciun caz nu trebuie abandonată. Deci, sunt de acord cu dumneavoastră, politica de coeziune trebuie să meargă mai bine mână în mână cu semestrul european și cu obiectivele generale ale Uniunii Europene. În același timp, trebuie să aibă și o marjă de autonomie și um, resurse proprii. Deci trebuie să ne uh, concentrăm pe chestiunea resurselor, pentru că altfel nu o să ne mai rămână bani decât pentru Uh, țările cele mai sărace, dar nu vom uh, putea să mai investim în sporirea competitivității. Ori sporirea competitivității este esențială pentru uh, anumite regiuni care nu sunt printre, printre cele mai sărace, dar care au nevoie de un, o dinamizare a eforturilor lor. Deci vreau ca lucrurile să fie clare din acest punct de vedere. Și apoi, în ceea ce privește zona euro și bugetul zonei euro, mm, care nu e neapărat de resortul comisiei noastre, această chestiune, însă totuși să nu uităm că acel buget ar putea intra în concurență cu bugetul pentru politica de coeziune. sunt, nu mă împotrivesc, însă ar trebui mai degrabă să se bazeze pe um, resurse proprii decât pe o rivalitate. Mulțumesc, domnule Nilsson are, domnul Nilsson are cuvântul. Mulțumesc, am și eu câteva observații. Sunt convinsă că Derek ne va duce în direcția cea bună, pentru că am mare încredere în, în experiența sa în domeniul politicii de coeziune. am discuții intense cu regiunile din țara mea și mesajul uh, principal al regiunilor deocamdată este că bani, banii se vor împuțina, așa că haideți să găsim o modalitate de a lucra mai bine și cred că asta e, trebuie să și facem. Ar putea să fie și abordarea noastră aceasta. Nu putem să zicem, vai, pleacă Regatul Unit, care contribuia cu 10%, care ar trebui compensați de alte state membre. Asta nu se poate face. Deci, e clar, bani vor fi mai puțini, haideți să acționăm în consecință. Și apoi, mm, specializarea inteligentă și altele trebuie luate în seamă. Comisia trebuie să conlucreze mai bine la nivelul directoratelor generale. Ar trebui folosite resursele laterale, laterale, resursele proprii, dar și diferitele fonduri europene, în același scopuri, și anume de dezvoltare regională. EFSI, Fondul uh, Social European, Fondul European de Dezvoltare, trebuie toate să mm, colucreze pentru dezvoltarea regională. Iar Uniunea Europeană trebuie să sprijine în continuare politica de mm, creștere economică și locuri de muncă. Haideți să facem mm, mai multe sau cel puțin la fel de multe cu mai puțin bani. Mulțumesc. Doamna Maletici are cuvântul. Vă mulțumesc. Când se vorbește despre CFM post-2020, semnele de întrebare rămân încă numeroase. Saturare, conținut, priorități și așa mai departe. Fel și fel de incertitudini. Și apoi, chiar și când vorbim despre uh, CFM-ul actual, în contextul Brexitului, pur și simplu nu știm ce se va întâmpla. Unii colegi de la buget au spus că poate avem nevoie de prelungirea CFM-ului pentru 2 ani. Deci încă sunt multe lucruri uh, în curs de discuție. Dar politica de coeziune are de suferit. Timpul uh, lucrează oarecum în defavoarea noastră. Trebuie să luăm hotărârile foarte rapid în contextul uh, viitoarei politici de coeziune și tocmai de aceea mă bucur că mm, noi creăm o temelie solidă acum și mă bucur că Parlamentul are o poziție clară. Acum trebuie să lansăm parteneriate cu statele membre pentru a vedea exact care este poziția noastră în uh, contextul CFM-ului. Trebuie văzut care este poziția Parlamentului în privința politicii de coeziune. Și apoi, când vorbim despre noul CFM și noua politică de coeziune, trebuie să gândim noi strategii, Europa 2030, să vedem care vor fi prioritățile și cum vor putea fi acestea corelate cu CFM-ul și cu politica de coeziune. În orice caz, nu putem sta cu mâinile în sân și să hotărâm în privința politicii de coeziune abia după ce se hotărăște CFM-ul. Nu, există multe semne de întrebare, nu doar Brexitul, care pur și simplu ne fac să nu putem aștepta cu mâinile în sân. Trebuie să spunem sus și tare că politica de coeziune trebuie apărată, să transmitem clar acest mesaj Comisiei Europene. Avem nevoie de concentrare tematică, sinergie cu alte instrumente și abia apoi să hotărâm în privința uh, chestiunii legate de instrumentele uh, financiare și punerea în aplicare a ajutoarelor nerambursabile. Și apoi să lansăm uh, cadrul reglementar pentru politica de coeziune, astfel încât să uh, reușim să pregătim toate documentele strategice, să pregătim proiectele pentru ca punerea în aplicare să fie gata pentru perioada următoare. Pentru că altfel iar vom fi arătați cu degetul pentru că politicile noastre nu dau roade pe teren. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă nu mai sunt alte înscrieri la cuvânt, voi da cuvântul domnului Gilland de la Comisia Europeană. Aveți cuvântul. Madam, thank you very much, Madam Chair. Um, and thank you for the chance to speak. Vă mulțumesc pentru prilejul oferit de a fi astăzi prezent aici și cred că domnul Von a ridicat o serie de întrebări foarte pertinente. La multe dintre ele, din păcate, nici nu am un răspuns deocamdată. Cred că nu vă va surprinde acest lucru. Ce pot să vă spun? Aș începe prin a vă spune că suntem într-o perioadă de reflexie asupra viitorului Uniunii Europene. Redactăm acel document alb va exista uh, și un viitor document de reflexie cu privire la finanțarea Uniunii Europene la care lucrează domnul comisar Oettinger și care va fi publicat în 28 iunie. Apoi, uh, președintele Juncker se va gândi la pașii, la strategia privind viitorul Uniunii Europene, la pașii ce vor fi uh, urmați și Consiliul va oferi concluzii la finele acestui an, la finele perioadei de reflexie. Ceea ce privește politicile de coeziune, permiteți-mi câteva observații aici ca răspuns. Cred că în aceste discuții întotdeauna e vorba de simplificare. Dacă pot fi cât mai explicit, cred că trebuie să fim foarte serioși când vine vorba despre acest lucru. Trebuie să fim, uh, trebuie să avem regulamente mult mai suple, mult mai clare, care vor oferi și un grad mai mare de uh, eficiență și simplitate. Există câteva uh, alineate în care definesc ce înseamnă un document până la urmă. Nu știu dacă este necesar. Avem uh, un alineat care explică ce este Banca de Investiții Europeană. Cred că ar trebui să știm cu toții ce înseamnă asta. Uh, și ce a spus domnul Van Nistelrooy. Avem nevoie de o examinare profundă asupra restricțiilor actuale care uh, asupra încurajării cooperării dintre regiuni. Deci sunt mai multe programe în prezent și uh, se spune că multe dintre ele sunt mai degrabă piedici decât încurajări. încurajări. Cred că e nevorba de nevoia unui cadru mult mai simplu care să permită negocieri mai optimiste în acest sens. Cred că și statele membre și regiunile vor avea o răspundere mai mare pentru uh, a obține rezultate. Nu totul ar trebui să apară negru pe alb în regulamente, însă eh, regiunile trebuie să-și asume răspunderea rezultatelor. Nu va exista un răspuns foarte clar din partea Europei în toate chestiunile și trebuie să se asume și responsabilități și trebuie să se folosească prilejurile acordate. Cred că doamna Maletici a ridicat o problemă când a spus că nu ne putem regăsi în aceeași uh, situație și în următoarea perioadă de finanțare, după, când, după 3-4 ani ai cheltuit doar 4% din banii disponibili. Deci trebuie să evităm astfel de situații, trebuie să ne îmbunătățim planificarea financiară și așa mai departe. Mulțumesc! Vă mulțumesc și eu. A fost un răspuns înțelegem, începem să înțelegem că reprezentanții comisiei lucrează și uh, redactează aceste documente de reflexie. Primul la care ne putem aștepta va fi publicat la finalul lui iunie, dacă am înțeles bine, da? Domnul Von, vreți să încheiați uh, discuția pe acest capitol? Mulțumesc, doamna președinte. A fost o discuție foarte bună și în această discuție uh, am impresia că s-au atins uh, chestiuni importante, vechi, dar au apărut și chestiuni importante. Am ascultat foarte atent. Nu voi intra în detalii. Au fost foarte multe chestiuni. Mă voi limita la câteva observații. Din partea domnului Lambert a fost importantă și am vorbit și eu despre asta. Deci, dacă e posibil, e nevoie de un acord cât mai rapid privind uh, CMF. Pentru că asta ar avea un impact asupra regulamentelor privind politicile de coeziune. Și știm cu toții când apar programe noi, mereu sunt întârzieri la implementare și dacă putem uh, accelera procesul, asta ar fi un avantaj major pentru viitorul politicilor de coeziune. Cu toții am fost de acord uh, cu privire la mai multe lucruri spuse de colegii noștri, uh, ideea de 5 plus 5, termenul respectiv, perioada de finanțare respectivă. Se pare că există și un acord cu privire la resursele proprii sunt mai mulți colegi în favoarea acestor lucruri. Există și un acord cu privire la simplificare și Comisia recunoaște nevoia de simplificare, Vorbind de toate programele existente, de această dată trebuie să ne asigurăm că, într-adevăr, simplificăm lucrurile și toată lumea trebuie să facă acest lucru. Beneficiarii, autoritățile de coordonare, regiunile și așa mai departe. Deci toată lumea trebuie să facă acest lucru este important. Trebuie să ne asigurăm că politicile de coeziune vor fi acceptate pe viitor ca fiind un instrument ca politic foarte important. Și bugetul, în general, au existat discuții bune cu privire la mărimea lui, cu trecerea la sistemul cu resurse proprii, apărarea politicilor de coeziune, iarăși o parte a bugetului este important, trebuie să putem demonstra Uh, succesul rezultatelor politicilor de coeziune și trebuie să demonstrăm că politicile de coeziune ajută Uniunea Europeană să-și îndeplinească și alte obiective din alte domenii. Trebuie să vorbim și despre sinergii, despre combinarea politicilor de coeziune cu alte instrumente de finanțare, EFSI mm, și alte din strategia 2020. Trebuie să uh, se arate că nu există un singur impact, ci mai multe în vederea atingerii obiectivelor, eh, obiectivelor UE. Deci există o listă foarte lungă, aș putea vorbi despre toate aceste lucruri, dar cred că s-a vorbit despre chestiunile esențiale. Raportul va fi unul destul de lung, dacă voi prelua toate ideile propuse de colegi, dar voi încerca să le preiau oricum și aștept cu nerăbdare întâlnirea din iunie. Mulțumesc! Mulțumesc! Așteptăm cu nerăbdare uh, proiectul de aviz la reuniunea din iunie. Mulțumesc, deci pot încheia această discuție și acum putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Tipologiile teritoriilor, pe scurt, tercet. Vorba despre regulamentul NAT Regulamentul actual nu cuprinde tipologiile teritoriilor ca fiind definiții ale zonelor rurale, citadine urbane, de coastă, deci sunt lucruri noi, chiar dacă noi le folosim în dezbaterile noastre. Chestiunea a fost inclusă în propunerile Comisiei privind tipologiile NAți am avut o primă rundă de discuții pe acest subiect la reuniunea din aprilie. Reprezentantul Comisiei Europene ne-a explicat atunci situația și obiectivul propunerii. Poziția noastră inițială a fost că e vorba de o propunere tehnică necontroversată pe care o putem uh, adopta prin procedură simplă, fără amendamente. Însă, discutăm deja a doua oară despre acest subiect și acum, pentru că reprezentanții Consiliului și-au adoptat poziția la nivel de grup de lucru și se va uh, uh, și vor cere la Coreper amendamente o delegație care să aibă o obligație de raportare către comisie odată la 5 ani, asta a fost o propunere, și uh, actele delegate par să sugereze că comisia nu poate modifica lista de regiuni. Asta în, din motive statistice pentru a tocmai se reflecta schimbările la fața locului în statele membre. Iar uh, comisia ar fi uh, notificată cu privire la aceste modificări. Deci acestea sunt amendamentele propuse de grupul de lucru din Consiliu. Comisia eh, Europeană a fost de acord cu unele din aceste modificări, deci acum am vrea ca reprezentanții Comisiei să își justifice poziția și să răspundă la posibile întrebări din partea noastră. Începem discuția mai întâi cu reprezentanții comisiei și apoi voi da cuvântul raportorilor din umbră pentru întrebări, dacă sunt prezenți aici în sala de reuniune. Și apoi vom uh, vedea cum um, ne vom continua poziția vis-a-vis -vis de procedura simplă sau simplificarea procedurii uh, sau poate ne vom gândi să amendăm propunerea. Voi da cuvântul Domnului Schaefer, veți începe dumneavoastră? Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Am discutat despre acest uh, subiect uh, în mod aprofundat la grupul de lucru din Consiliu. Au existat, de fapt, trei schimbări majore, aș spune. Prima, pe care nu ați menționat-o, îmi pare rău să vă corectez, este faptul că nu Vrem să aducem prejudicii niciunui domeniu politic. E o inițiativă de natură statistică și în propunerea inițială scria ceva despre facilitarea deciziilor politice și la nivelul statelor membre. S-a scos asta, deci noi nu intenționăm să prejudiciem în vreun fel procesul decizional politic prin această inițiativă. În al doilea rând, nu avem uh, niciun fel de probleme la comisie cu acest lucru, se referă la modificări și întotdeauna facem asta pe baza informațiilor pe care le obținem din partea statelor membre, pe care le discutăm împreună cu ele și acum uh, lucrurile sunt mai explicit formulate în propunerea Consiliului, respectiv a grupului de lucru aferent. Și încă o dată trebuie să spun că nu avem niciun fel de rezerve vis-a-vis -vis de aceste modificări uh, la textul pe care îl aveți în față. Apoi, perioada de 5 ani uh, din partea Comisiei, aș spune că avem o poziție neutră. Rămâne de văzut care va fi poziția Parlamentului. Consiliul s-a pronunțat în favoarea acestei perioade limită de 5 ani cu raport obligatoriu. Comisia a propus o perioadă nelimitată și am vrea să lăsăm lucrurile la latitudinea Parlamentului care să își exprime poziția vis-a-vis -vis de această chestiune. Mulțumesc! Mulțumesc! Deci, este alt dosar despre care mi s-a spus la început că va merge foarte lin, dar de fapt lucrurile nu se petrec astfel. colegii raportorii din umbră sau cei prezenți la reuniune, care este poziția dumneavoastră. Dacă nu sunt de față, putem organiza o reuniune specială a raportorilor din umbră și am putea decide care este poziția noastră vis-a-vis -vis acest dosar. Poate că aceasta este cea mai bună soluție. Vrea să spună cineva ceva acum? Nu? Deci voi organiza o reuniune cu raportorii din umbră pe acest dosar și vom decide amănuntele privind această propunere. Bineînțeles, ne vom raporta la informațiile pe care avem de la Consiliu și Comisie și vom decide dacă ne păstrăm poziția de a acorda sprijin uh, propunerii comisiei fără amendamente și de a merge la dialogul tripartit sau dacă vom aduce și noi amendamente. Mulțumesc! Mulțumesc, dragi colegi! Și acum trecem la aprobarea deciziilor coordonatorilor. Am avut o reuniune a coordonatorilor ieri după amiază. Câteva dintre Decizii v-au fost transmise pe e-mail ieri seară. Putem aproba deciziile coordonatorilor? Da, putem. Există chestiuni diverse? Avem diverse? Nu, mulțumesc. Pentru a vă reaminti, următoarele reuniuni sunt luni, 19 iunie, după amiază, de la ora 15 și în dimineața zilei de marți, 20 iunie. Acestea sunt următoarele reuniuni. Permiteți-mi să le mulțumesc interpreților pentru susținere și interpreții vă mulțumesc și încheiem uh, reuniunea Comisiei Regii pentru astăzi. Mulțumesc!